Bună dimineața! Nu știu dacă suntem suficienți să și începem cu votul. Să vedem dacă putem totuși începe cu voturile. Avem foarte multe voturi de făcut și pot să observ că Văd că nu sunt chiar toți colegii, dar vom începe. Pentru cei care lipsesc, asta e raportorul e aici pentru agenții. Da. Doriți să interveniți? Nu? Bine. Atunci haideți să și începem. Începem cu agențiile. Descărcarea de gestiune privind um, implementarea bugetului agențiilor Uniunii Europene. Și începem cu amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă. Putem să verificăm la amendamentul 2. Der Check ist beendet. Das ist angenommen. Änderungsantrag 3. Se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral, văd că nu e nimeni împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Putem să verificăm? Se adoptă. Amendamentul 4 a fost retras, trecem la 5, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri E pe două părți, îmi cer scuze, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și să verificăm, pentru că nu a fost foarte clar. Se adoptă, da, vă mulțumesc. Bine, trecem atunci la a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm și la partea a doua? Cred că s-a schimbat majoritatea. Da, se respinge. 7 retras, 8 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru. 10 caduc. 11 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul întâi, A pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă,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 41 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 45 pentru, împotriva abțineri se respinge. 45 pentru împotriva abțineri se respinge. 46 pentru împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru împotriva abțineri se adoptă. 48. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. M 1 pentru, împotriva abțineri. Putem să verificăm la M 1. M 1. Check is beendet. S-a încheiat verificarea. Se adoptă. M 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă ampl 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă ampl 4, e acoperit ampl 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă ampl 6, acoperit ampl 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă Libe 1 e acoperit deja, Libe 2 nu votăm, Libe 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Libe 4-5 nu, Libe 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Libe 7 pentru, Împotrivă. Să verificăm. La Libe 6, nu, Libe 7, se scuză președinta, Libe 7 verificăm. S-a închis verificarea. Se adoptă Libe 8 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Rezoluția în întregul său, ați a deschis votul, vot prin apel nominal. Ja, genau. Wir haben die Abstimmung ist beendet. S-a închis votul cu 18 la 3 se adoptă și îl felicităm pe raportor. Și atunci. Ja, dann steigen wir ein in die Einzel Mergem mai departe pe fiecare dintre voturi pentru agenții cu punctul 11 de pe ordinea de zi. Începem cu ACER. Descărcarea de gestiune. Cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 devine caduc. Acum votul final pentru descărcarea de gestiune. S-a deschis votul. S-a închis votul cu 15 la 5 se adoptă astfel.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 Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 18 la 2 se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem la orec. Decizia de descărcare. Amendamentul 1. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 2 devine caduc. Acum vot electronic pentru descărcare. S-a deschis votul.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 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru, împotriva se adoptă, 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 e identic, își cere scuze președinta, 14-15 identice, pentru împotriva se adoptă, 16 și 17, 18 identice se adoptă, 19, 20 pentru împotrivă se adoptă, 21 pentru împotrivă putem să verificăm la 21. Es fehlt immer eine, eine Stimme, unfassbar. Der Check ist beendet. Dann ist das mit 11 zu 10 abgelehnt se respinge cu 10 la 11. Trecem la votul asupra rezoluției. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 3, la 2. Trecem la următoarea agenție CDT. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 caduc, vot asupra descărcării de gestiune, s-a deschis votul, vot prin apel nominal. S-a închis votul. 17 la 4. Mulțumesc. Trecem la rezoluție. 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva abțineri se respinge. 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru, împotriva 8 verificăm. Amendamentul 8, verificare electronică. S-a închis. Verificarea se adoptă. Amendamentul 9 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Să verificăm. Amendamentul 9. Socialiștii sunt împotriva amendamentului oral, dar pentru text. Atunci, întâi amendamentul oral. Votăm întâi amendamentul oral. S-a, încheiat verificarea, se respinge și acum textul în ansamblul său fără amendamentul oral. Textul fără amendament oral. Verificăm. Am închis verificarea. Se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă Cultul nu acoperit, cult 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă Cult 4 acoperit, cult 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, cult 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 19 la 3. Vă mulțumesc și trecem la CDFOP. 1. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 2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 Da, s-a amintit deja că majoritatea e împotrivă. Atunci votăm acum textul ca atare. Cine pentru text? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În plus 1 până la 5, acoperite 6. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 7 și 8 acoperite. Trecem la votul prin apel nominal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 descărcare, am decizia de descărcare, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. 17 S-a închis votul 17 la 5. Trecem la rezoluție 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5 pentru, abțineri se respinge respinge 6, pentru împotriva abțineri se adoptă 7, pentru împotriva abțineri se adoptă 8, pentru împotriva abțineri se respinge 9, pentru împotriva abțineri se adoptă 10, pentru împotriva abțineri se respinge 11, pentru împotriva abțineri putem să verificăm la 11, 11 verificare electronică. Der S-a închis votul 15 la 8 se respinge, 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă 13 cu amendament oral. Cine împotriva amendamentului oral? Textul ca atare pentru împotriva abțineri, aceeași majoritate se adoptă 14 pentru împotriva abțineri. Putem să verificăm la 14. Das ist, ja, check ist beendet. S-a încheiat verificarea, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Libe 1 până la 4 sunt acoperite 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă 7 până la 9 acoperite 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă rezoluția, vot final, vot pe apel nominal, s-a deschis votul. Ja, die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul 21 la 3. Trecem la EASA. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 l-am rezolvat și pe el. 3 devine caduc. Decizia de descărcare, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 20 la 4 și trecem la rezoluție. Atunci, amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotriva, abțineri, se se adoptă, dar vreau să verificăm la nouă Verificare. Wir haben immer auch noch Mitglieder dazu gekriegt. Ja, das ist angenommen. Se adoptă. 10. Cu amendament oral există opoziție. Textul ca atare. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm, bine, verificăm la 10. Cred că avem aceeași majoritate ca înainte, dar haideți să verificăm. Încă un vot lipsește. Gata. Se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm la 12. Check is beendet.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 Tran 1 până la 4 acoperit, până la 3 acoperite, 4 pentru împreună, împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru împotriva se adoptă, 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru împotriva abțineri se adoptă, 12 și 13 acoperite, vot final asupra întregii rezoluții. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. Das ist mit 21 zu 3 angenommen. 21 la 3 se adoptă. Mulțumesc. Trecem la EASO acum. Aici nu s-a depus nicio solicitare, putem trece direct la votul nominal asupra descărcării. Cine pentru, pentru, cine împotrivă, împotrivă. S-a deschis votul, vot prin apel nominal. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul 21 la 3. Mulțumesc. Trecem la rezoluție. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă abțineri. Putem să verificăm la 2, verificare electronică. The Check is beendet. Das ist S-a închis verificarea, se adoptă 3 pentru, împotrivă, abțin, abțineri. Să verificăm și la 3. Îmi cer scuze, însă... Da, s-a încheiat verificarea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 împotrivă, abțineri se respinge 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 12 pentru, abțineri se adoptă. Libe 1, 2 acoperite, 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Libe 4 acoperit, 5 prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Libe 6 Prima parte acoperită, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Libe 7 și 8 acoperite, trecem la votul final asupra rezoluției, s-a deschis votul. Thank you.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 Pe lista de vot e plus, minus pentru acordarea descărcării. V-am spus invers lucrurile. Va trebui să repetăm votul. Trebuie să ne gândim invers. Cine e pentru des- acordarea descărcării trebuie să voteze împotrivă. Cine... V-am spus la început invers. De- decizia de descărcare. Putem repeta votul, vă rog? Da? Bine. Primul vot da, pentru că nu s-a depus niciun amendament. Îmi cer scuze, nu am fost atentă, spune doamna președinte. Dacă doriți amânare, votați plus. Da, da. Dar ECR spunea nu, eu anunțasem diferit față de ce apare pe hârtie, de aceea mi-aș dori să repetăm votul, pentru că a fost greșeala mea și am admis-o în mod deschis și sincer, eu am greșit. Deci, plus pentru amânare, minus, putem să repetăm decizia de acordare a descărcării. Yeah, yeah, yeah, yeah. But not now, now is the resolution. Yeah. But I announced it in a different way. This... Anunțasem diferit. Eu am greșit. Aceasta e problema, de aceea repetăm acum votul. Now, now we, I would like to suggest to... Aș sugera să refacem acest vot, pentru că l-am anunțat în mod greșit. Dacă votați verde acum, doriți amânarea descărcării. Da? ECR-ul mi-a spus că au fost induși în eroare de comentariile mele. Îmi cer scuze, nu mi-am dat seama. Așa că repetăm acum cei cu plus pentru amânare, minus, nu își doresc amânarea. Bun, mai trebuie să voteze câteva persoane. You need to check the, the minutes as well on that, that we don't. Va trebui să verificăm și procesul verbal acolo. Da, s-a închis verificarea. Avem unanimitate acum. Bine. Great, thanks. I'm sorry, I'm sorry, yeah. Îmi cer scuze. Da. Yes. Okay. No, EBA, yeah. I'm sorry, no. EBA. EBA, trecem la acum. Autoritatea Bancară Europeană. Am apucat să votăm rezoluția? Am votat tot? Am votat tot și rezoluția. Da, votul final se făcuse. Am votat tot și votul final. L-am efectuat, nu? Da, am avut 22 la 4. Votul final l-am votat. 20 la 4 a fost rezultatul final. Da. Where are we? we, we now we start. Now we start with IBA. Începem acum cu Autoritatea Bancară Europeană, AB. Amendamentul întâi pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem la decizia de descărcare. S-a deschis votul. Acum e invers decât data trecută. Da, pentru simplificare aș avea eu niște propuneri. Să închis votul. 20 la 4, mulțumesc. Se acordă astfel descărcarea. Trecem la amendamentul 4. Cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, 7 caduc, 8 pentru, împotriva abțineri. Putem să verificăm la amendamentul 8. Check S-a închis verificarea, se adoptă. Amendamentul 9. Cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 10. Pentru, împotriva, abțineri, putem să verificăm și la 10. S-a închis verificarea. Se respinge. 11 pentru,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 În bloc, bine, de la 2 la 6 în bloc. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă 7 acoperit, 8 prima parte acoperită, a doua parte de la Econ 8. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă Econ 9. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Vot final pentru întreaga rezoluție, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul cu 20 la 4 se adoptă. Trecem acum la Centrul European de Prevenire a Bolilor. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 rezolvat. Vot prin apel nominal la decizia de descărcare. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 3. Mulțumesc. Rezoluția acum 3. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă? 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. NV1 acoperit, NV2 până la 4 în bloc. Da? NV1 până la, de la 2 până la 8 în bloc. Văd că nimeni nu se împotrivește, de la 2 până la 8 împotri, pentru împotrivă se adoptă. 9 la 12 acoperite, trecem la vot final, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul cu 21 la 3. Trecem la Agenția pentru Produse Chimice 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la votul prin apel nominal pentru decizia de descărcare. S-a deschis votul. Hm, S-a închis votul 19 la 5. Mulțumesc. Rezoluția. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri.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 Denis, MV 1 până la 4, bine, în bloc. 1 la 4. Până la 3, bine, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. MV4, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. MV5 până la 12, în bloc, pentru, nu. MV5 atunci pentru, împotriva abțineri se adoptă, MV6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, MV9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, MV11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, MV12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la votul final asupra rezoluției. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 la 4, vă mulțumesc. Și trecem la Agenția pentru Mediu în Copenhaga. 21 pe ordinea de zi, amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Decizie de acordare a descărcării, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Rezoluția, amendamentul 4, pentru, împotrivă, abține. Cine e pentru, pentru amendamentul 4? Votăm când cu toții facem același lucru în același moment, da? Haideți să verificăm la amendamentul 4. I couldn't see what you I couldn't see. What, yeah. Thanks. Se respinge. Amendamentul 5 pentru abstentions adopted. Pentru împotriva. Verificăm amendamentul 5.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 Împotriva. Abțineri. Se respinge. MV 1 și 2 sunt acoperite. Putem acum să votăm Amendamentul 13. Putem verifica. Da, amendamentul 13. După mine a fost respins. Clar. Sistemul este foarte lent. A fost adoptat, îmi pare rău. Mulțumesc că mi-ați atras atenția. NV1 și 2 acoperite, NV3 și 4. Le putem vota împreună? NV3 și 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. NV5. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. NV8 și 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă rezoluția în ansamblul său cu apel nominanța deschis votul. Yeah, to Yeah, thank you. The fish... Agenția pentru controlul pescuitului, punctul 22, amendamentul 1. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Decizia de a acorda descărcarea de gestiune cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Rezoluția acum. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 5. Amendamentul 5. 14 la 10 se adoptă. Amendamentul 6. La fel, amendament oral. Există obiecții pentru text acum? Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm în bloc PEș 1 până la PEș 6 sau PEș 14, PEș 10. De la PEș 1 la PEș 6. De la PEș 1 la PEș 6. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Pe 7, a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pe 9 până la 12. Nu? Pe 9? 9 și 10 pentru? Pe 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pe 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pe 11 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm pe 11. Cred că a fost respins. Peș 11. Da, a fost respins. Peș 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peș 14 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm peș 14. Cred că a fost adoptat. Peș 14. S-a a fost adoptat. Rezoluția în ansamblul său, cu apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. 20... S-a închis votul 21 la 3. EFSA. Punctul 23. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul privind decizia de a acorda, acorda descărcare de gestiune s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 19 la 5. Vă mulțumesc. Rezoluția. Nu avem vot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 It is rejected. Se respinge, cred. Da, se respinge, clar. Mulțumesc. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost adoptat. Putem verifica la 23? Da, este clar adoptat. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 check's over. S-a închis votul și s-a respins, îmi pare rău. 32 pentru. Poftim? Să verificăm și la 30. Verificăm și la 30. 30. Se respinge. Aceleași voturi. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. MV1 este acoperit. Putem să votăm în bloc câteva amendamente de la MV2 la MV11? Da, în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția, vot cu apel nominal. Douăzeci la patru. Mulțumesc. Trecem acum la EIG. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția sau decizia de, des- de acordare a descărcării de gestiune s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 5, mulțumesc. Rezoluția, amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 4. S-a închis verificarea și s-a respins. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. De fapt, 6 pentru, Opt. Opt pentru... Opt, da, 7 devine caduc. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 9. Cred că a fost respins, dar să verificăm. S-a închis votul și da, a fost respins. Amendamentul 10 cu amendament oral, textul în sine, pentru împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Putem să luăm un bloc FAM A, B până la FAM 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 la 4. Vă mulțumesc. EIOPA. Autoritatea pentru pensii. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Decizia de descărcare. Cu apel nominal s-a deschis votul. Douăzeci la patru. Mulțumesc. Rezoluția. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 4. Se adoptă. Cu un vot. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8. Vă rog. Să verificăm la 5. Yeah. Yeah. But, you know, I see what is behind you. Da, înțeleg. Fusese adoptat. Îmi cer scuze. Trecem la amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9. Amendament oral, textul în sine, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 10. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 11. S-a închis votul, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ, prima parte este acoperită, a doua parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Putem să luăm în bloc toate uh, amendamentele Econ, Econ 2 până la Econ 6, nu există obiecții? Deci, de fapt, Econ 2 și 3 împreună. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Econ 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și Econ 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Rezoluția cu apel nominal s-a deschis votul.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm la 13. Se respinge. Rezoluția cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 la 3. Mulțumesc. Emma. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Decizia de acorda, acordarea descărcării s-a deschis votul. la 5. Rezoluția. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar să verificăm la amendamentul 7. S-a închis verificarea și se respinge amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. 10. 10 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 10. S-a închis verificarea și se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, din câte am văzut eu, dar să verificăm la 22. Se adoptă. Se adoptă, da. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV4. Putem să votăm amendamentele NV în bloc? Da? Nu? NV de la 4 la 10 pentru, împotriva abținerii se adoptă. NV 11 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Rezoluția cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 4. Avem mai mult de jumătate, deci e ok. Agenția pentru droguri. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă decizia de a acorda descărcare cu apel nominal. S-a deschis votul. Vote is closed. 22. S-a închis votul. 20 la 4. Rezoluția. Începem cu amendamentul 4. Pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 5 obiecții la amendamentul oral, dar votăm textul pentru împotrivă abțineri se adoptă. 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Liber 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Textul cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul 21 la 3. EMSA acum, Agenția Maritimă, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Decizia de a acorda descărcare s-a deschis votul. S-a închis votul 21 la 3. Rezoluția. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 devine caduc. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10. Amendament oral, există obiecții, acum votăm textul pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Tran 4 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Tran 6 7. Putem să le luăm împreună pentru împotriva obțineri se adoptă. Textul în ansamblul său cu apel luminat a deschis votul. S-a închis votul. 20 la 4. Enisa. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Decizia de descărcare cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul 20 la 4. Începem acum cu rezoluția. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, să verificăm la amendamentul 5. Yeah, 17 to 7. Amendment Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul, să verificăm la amendamentul 7. Da, verificăm amendamentul 7. Cred că a fost respins. A fost adoptat uh, cu un vot. Opt pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, Împotrivă. Să verificăm la 16. Cred că a fost respins. Este respins, da. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 17. Se adoptă. Da, a fost clar adoptat. Acum textul în ansamblul său cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul, 21 la 3, mulțumesc. Agenția Feroviară Europeană, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Descărcarea cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul, 20 la 4. Și avem acum rezoluția, compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 8, cred că a fost adoptat. Da, se adoptă cu un vot.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 ar trebui să verificăm. Amendamentul 14. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și 15. Cred că a fost adoptat. Cincisprezece este adoptat. TRAN 2. Putem să votăm în bloc? Putem. De la TRAN 2 până la TRAN 15. Nu aveți obiecții. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Rezoluția în ansamblul său cu apel nominal s-a deschis votul. Mai lipsește un vot. 20 la 3. ESMA acum. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Decizia de a acorda descărcare de gestiune cu apel nominal s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 19 la 4. Și votăm rezoluția, amendamentul 4, pentru împotriva abțineri se adoptă 5, pentru împotrivă. Putem să verificăm la 5, cred că se adoptă. The vote is closed. 12 for 10 it's adopted, yeah.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 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 fără amendament oral pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se respinge. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Putem verifica la 13? Cred. Checks over. S-a terminat verificarea, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, 14, verificăm la 14. Check is over. S-a terminat verificarea. Se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri cred că se adoptă, dar haideți să verificăm la 16. S-a încheiat verificarea. Se respinge. 17 pentru, împotriva abțineri, Aceeași majoritate se respinge, 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. Econ 1 la Econ 5, 4, 2 la 4, în bloc pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția ca altare prin vot cu apel luminal. S-a deschis votul. Still one missing. Mai lipsește un vot. Yeah, the vote is closed on. Da, oricum s-a închis votul. 18 la 4. Mulțumesc. ETF. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Decizia de descărcare prin apel nominal. S-a deschis votul. It is, it is item 33. Uh, Punctul 33. Fundația Europeană de Formare. S-a închis votul 19 la 4. Mulțumesc. Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri să verificăm. Amendment 4. Check is over. It is adopted. Se adoptă amendamentul 5 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 6 pentru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 check is over. It is rejected. <coughs> Amendment. Se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 fără amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Hai să verificăm la 12. Yeah, it is adopted. Se adoptă. Ample, putem să votăm în bloc? Ample 2 până la 7. Nu, nu. Bine. Nu putem vota ample în bloc. Nu. Bine. Ampli 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 3. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 6. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 7. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 9. E acoperit rezoluția ca atare vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 21 la 3, da. Trecem la EULISA, amendament, la 34 pe ordinea de zi, amendamentul 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Și decizia prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul 19 la 4. Vă mulțumesc!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 Liben în bloc? Bine, libe 4 până la 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Textul, text, eh, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul 20 la 2. Vă mulțumesc. 35 acum. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Decizia să a deschis votul prin apel nominal. The vote is closed. S-a închis votul 22 la 3. Mulțumesc. Rezoluția 4 pentru împotriva abțineri. Putem să verificăm la 4. Cred că s-a adoptat. Mulțumesc, nu se respinge. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri. Vom verifica și la amendamentul 5. Amendamentul 5, verificare. Se respinge, mulțumesc. Amendamentul 6, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7, pentru împotriva abțineri se adoptă. Pe, op, pentru, la 8, verificare. Putem verifica la 8. Se adoptă. Da. 9 pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 9 se respinge, da? Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Putem verifica la 12. Se respinge. 13 pentru împotrivă abțineri. Putem verifica și la 13. Se respinge în mod clar. Da, se respinge. 14 fără amendament oral. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. În în bloc. Bine. În în bloc. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția ca atare vot prin apel nominal. S-a închis votul 21 la 3 Mulțumesc. 36. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Descărcarea. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 la 4. Vă mulțumesc. Nu avem amendament pentru rezoluție minunată. Atunci votăm rezoluția ca atare. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 3. Eurofound. În Irlanda, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Decizia de acordare a descărcării prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul 21 la 3. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm la amendamentul 6? Cred că s-a respins, dar să verificăm. Se respinge, da. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. 10 fără amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru împotriva putem să verificăm la 11 verificăm 11 se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Putem vota amplu în bloc? Amplu 2 până la 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ampl 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția vot prin apel nominal. The vote is closed. Yeah. S-a închis votul 21 la 3. Mulțumesc. Euro just. Amendamentul 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Decizia de acordare a, a descărcării prin apel nominal s-a deschis votul. Votes closed. S-a închis votul 20 la 4. Amendamentul 4. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă? Amendamentul 5. Pentru împotriva abțineri se adoptă, dar să verificăm la 5. Cred că se adoptă, dar... Da, se adoptă, clar. 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 10 caduc. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru, împotriva abțineri. Putem să verificăm la 13. S-a încheiat verificarea, se adoptă. 14 fără amendament oral, cine pentru împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru împotriva abțineri să verificăm la 18. se adoptă. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. liber putem vota liber în bloc. 4 la 7. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă? Rezoluția ca atare prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 3 se adoptă. 39 Europol, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Decizia de acord acordarea descărcării prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 la 4. Rezoluție. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm la 8? Se respinge amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm și la 9? se adoptă. 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva. Putem verifica și la 11. Se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica și la 12. Îmi cer scuze, nu toate grupurile îmi semnalizează. Se respinge. Da, se respinge. 13 pentru. Împotriva abțineri se respinge 14, pentru împotriva abțineri se adoptă 15, pentru împotrivă se adoptă 16, pentru împotrivă. Putem să verificăm și la 16? și se adoptă. Da. În mod clar, 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 fără amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru, împo- 21 pentru împotriva abțineri se putem verifica, putem verifica la 21. Se adoptă. 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. Libe 1-5 putem vota împreună de la 1 la 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul 21 la 3. Mulțumesc. Agenția pentru Drepturi Fundamentale 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Decizia de acordare a descărcării, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 3. Rezoluția amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Hai să facem libe 5 și 7 împreună dacă sunteți de acord. Pentru, împotriva abțineri se adoptă textul, uh, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. la 3 se adoptă. Punctul 41, amendamentul 1. Cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Decizia de acordare a descărcării, vot ca pe nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis, 19 la 4, rezoluția, amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 7 pentru, împotrivă, abțineri. Da, se adoptă 8 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abține se adoptă, 11 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm 11. Verificăm 11. Se adoptă. Haideți să facem uh, împreună uh, libe de la 4 la 7, dacă sunteți de acord pentru, împotrivă, abținerie, se adoptă rezoluția, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă. Agenția GNSS, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Uh, decizia de acordare a descărcării, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis, 19 la 5. Rezoluția, amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 uh, uh, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 9. Nu a fost foarte clar dacă se adoptă sau nu, dar vă mulțumesc. Acum vot cu apel nominal pentru întreaga rezoluție. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 24 se adoptă. Vă mulțumesc. Suntem la finalul votului pentru agenții. Dacă rămânem disciplinați, reușim să continuăm. No, nobody likes this exercise. Yeah. I call on the agenda item Punctele de la 51 la 58, uh, Marco Vali este raportorul, dorește să ia cuvântul. <coughs> Îmi cer scuze, doamna președinte, trebuie să votăm în mai întâi întreprinderile comune. Întreprinderile comune de la 43 la 50. 43 la 50. Știe toată lumea ce votăm? Bun. Brian Hayes, raportorul, dorește să ia cuvântul sau nu? Nu. Bun. În regulă. Industriile, bioindustriile, gata toată lumea, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se uh, respinge. Decizia de descărcare, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis 20 la 3. Mulțumesc. Rezoluția amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 4 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să-l verificăm. S-a închis uh, votul, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Rezoluția, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Vai de calma, amor. Desculpe. Votul s-a închis, 20 la 2. Uh, continuăm uh, cu aeronautică și mediu, Clean Sky, amendamentul 1 se respinge, propunerea de descărcare, votul s-a deschis. Votul s-a închis, 20 la 4. Acum rezoluția. Amendamentul 2 și 3 nu trebuie votate. Amendamentul 4 pentru împotrivă abține se adoptă. 5 pentru împotrivă abține se adoptă. Rezoluția, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis, 20 la 3 se adoptă. Excel, Amendamentul 1 și 2 sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri uh, se resping. Uh, decizia de acordare a descărcării, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 18 la 6 Uh, rezoluția amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 5 pentru, împotrivă, abțineri respins, amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 8 devine caduc, 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția pe ansamblu, vot cu apel nominal, votul să deschis. Votul s-a închis 20 la 4. Apoi uh, hidrogen 2 și celule de combustibil. Amendamentul 1 se respinge. Deci, deciderea de acordare a descărcării, votul s-a deschis. Votul s-a închis.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 Votul s-a închis. 21 la 3. Vă mulțumesc. Uh, fuziune pentru energie, uh, ITER, amendamentul 1, 2 și 3 sunt identice pentru, împotrivă, Abține. se resping, decizia de acordare a descărcării, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. S-a închis votul. 20 la 3. Vă mulțumesc. Rezoluția. Amendamentul 6 pentru, împotrivă abțineri se uh, respinge, 7 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm amendamentul 8. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 11 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 11. Se încheie verificarea, se respinge aceleași voturi. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 11 putem să-l verificăm? 12 se colectează, doamna președinte. Putem verifica amendamentul 12? Haideți să verificăm. Se respinge amendamentul 13 uh, pentru, împotrivă abțineri se respinge, 14 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 15 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 16 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Rezoluția, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. S-a închis votul. 18 la 6. Cesar, amendamentul 1 pentru, împotrivă abține, se respinge. Decizia de descărcare, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 20 la 4 rezoluția. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abține, se adoptă 3 pentru, împotrivă, abține, se adoptă TRAN. Putem să le facem în bloc? TRAN în bloc. Toate cele de la TRAN în bloc. De la 4 la 15 pentru, împotrivă, abține, se adoptă rezoluția. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis 21 la 3. Uh, shift to rail, punctul 50 de pornă de zi, amendamentul 1 pentru împotrivă abține se respinge. Decizia de acordare a descărcării, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 18 la 6, vă mulțumesc. Rezoluția. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abține se adoptă, 3 pentru, împotrivă, haideți să verificăm 3, Cred că se adoptă, dar nu sunt sigură. Se adoptă. 4 pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm 5. Se adoptă clar. 6 pentru împotriva abține se adoptă 7 pentru, împotriva abține se adoptă 8 pentru, împotriva abține se adoptă. Putem face toate elementele tran în bloc? Da. Nu sunt obiecții? Bun, atunci tran în bloc, uh, de la 6 la 14 pentru, împotriva abține se adoptă. Rezoluția vot cu apel nominal. S-a deschis. Votul s-a închis se adoptă. 21 la 3. Descărcarea pentru alte instituții, punctul 51 până la 58. Raportor este domnul Vali. Doriți să luați cuvântul? Da. Aș dori să Mulțumesc uh, raportorilor pentru toată munca depusă. Cred că am făcut o treabă excelentă aici și în foarte multe domenii am reușit să obținem niște compromisuri excelente. Există o problemă cu unul dintre amendamente, care pentru mine este o linie roșie. Este vorba despre un amendament al ALDE, care este prezent peste tot uh, în textele pentru descărcare. Este vorba de um, o conexiune cu decizia Regatului de a părăsi Uniunea Europeană. Aceasta este o decizie politică și cred că, mai ales uh, aici, uh, nu Parlamentul European este cel care trebuie să judece un vot popular acordat într-unul dintre statele membre. Prin mare, nu știu ce ar trebui să facem cu votul, dacă nu cumva ar trebui să eliminăm aceste uh, elemente mă scuzați, numele meu spune vorbitorul din acest raport, pentru că nu cred că ar trebui să fiu asociat cu acest text. Martina. Da, în uh, numele raportorului nostru din, um, uh, din uh, umbră mă opun acestor amendamente. Vrem să păstrăm textul inițial. Nu este vorba despre amendamentul oral, este vorba despre un comentariu propriu spre domnul raportor. Doamna președinte, vă întrerup. Domnule Salafranca. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să spun că Raportorul a fost foarte deschis uh, pentru a lua în calcul toate îngrijorările exprimate de grupurile politice. Cred uh, că a arătat foarte multă bunăvoință și sunt uh, sigur că putem să rezolvăm Uh, această problemă, pentru că ar fi păcat dacă după toată munca raportorului uh, dânsul n-ar reuși să-și uh, treacă numele pe aceste rapoarte. Cred că ar fi regretabil dacă nu reușim să facem un mic efort pentru a ne asigura că suntem cu toții mulțumiți de adoptarea acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc. Mm, avem votul, dar încă nu există negocierile. Da, trebuie să amânăm acest vot. Ar fi trebuit, îmi pare rău, dar să votăm și să vedem ce reiese. Începem cu serviciul extern. Punctul 51 de pe ordinea de zi. Amendamentul 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru împotriva abțineri se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și trecem astfel la descărcare, hotărârea cu privire la descărcare. S-a deschis votul prin apel nominal. S-a închis. 19 la 3. Mulțumesc. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 7. Pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm la 7. Șapte. Verificare. Mulțumesc, s-a încheiat verificarea. Se respinge 8 pentru,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 se respinge 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și avem acum un amendament oral. Nu există nimic împotrivă, văd textul amendamentului cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, da. Să textul cu amendament oral Genau. So. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis, votul se respinge. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva abțineri. Verificăm și la acesta. Încă mai lipsesc colegi. Mașinile sunt foarte încete. Da, se adoptă. 21 pentru împotriva abțineri se adoptă, 22 pentru împotriva abțineri se adoptă, 23 pentru împotriva se adoptă, compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru împotriva se adoptă, 27 pentru împotriva abțineri se respinge, 28 pentru împotriva abțineri se adoptă, 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, 34 cu amendament oral. E cineva împotrivă? Împotriva amendamentului oral? Bun, 34, atunci fără amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm la 34 fără amendament oral. Nu s-a terminat încă votul. S-a terminat acum votul. Cu 12 la 9 se respinge. 35 pentru. Se adoptă, îmi cer scuze, spune doamna președintă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm la 35.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 Mulțumesc, se adoptă. 41 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru. Împreună, împotriva abțineri se adoptă. 44 pentru împotriva abțineri se adoptă, 45 pentru împotriva abțineri se adoptă. 2 două părți. Prima parte la 46 trebuie să votăm a doua parte. Nu. 46 pe două părți, prima parte, pentru împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru împotriva abțineri, a doua parte, putem să o verificăm la 46. Zweite Teil von 46. A doua parte la 46. Ende, das ist ab. S-a terminat verificarea, se respinge. 47 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Și atunci, afet 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Afet 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Afet 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Afet 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Abstimmung ist beendet. 20 zu 3. Dankeschön. Willkommen. 20 la 3. Mulțumesc. Trecem la punctul 52. Consiliul European. Avem mandante de la 1 la 4. Amânarea descărcării. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la descărcare, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul 22 la 1, adică propunem amânarea descărcării pentru Consiliu. Rezoluție. Amendamentul 5. Pentru împotriva abțineri se adoptă 6. Pentru împotriva abțineri se adoptă 7. Pentru împotriva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 Cine pentru, împotriva abțineri, se respinge. A doua parte, na. Oh, da, da fällt în in, insgesamt, ja, genau. So, 13. Da, devine caducă, bineînțeles. 13 pentru împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru împotriva abțineri. Cred că se adoptă la 15, dar haideți să verificăm. Da, 15 la 6 se adoptă. Bine. Jetzt kommt 16. 16. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Textul prin apel nominal s-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 21 la 1, o abținere. Der Europäische Rechnungshof. Curtea de conturi. Amendamentele 1 până la 3, la fel, pentru a acorda. Descărcarea pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi 3 devine caduc. Votăm electronic. Acum s-a deschis votul.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 Putem verifica la 11, cred că se adoptă. S-a închis verificarea. Se adoptă, da. 12 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 13 caduc, 14 cu un vot pe părți, prima parte. Cine pentru, împotriva abțineri, se respinge. Și atunci am rezolvat și restul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru împotriva abțineri. Abțineri verificăm la 18. 18 verificare. Se respingem. 19 cu amendament oral. E cineva împotrivă? Da, e. Atunci textul ca atare. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Textul prin apel nominal s-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul 18 la 3 se adoptă. Curtea Europeană de Justiție de la 1 la 4 identice. Cine e pentru? Împotrivă abțineri se adoptă 5 devine caduc. Decizia de descărcare. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 2. Bine, mulțumesc. Rezoluția. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru împotriva abțineri se adoptă.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 S-a terminat verificarea, 17 la 5 se adoptă. 26 pentru împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E, cine pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru împotriva se adoptă 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă 40 caduc, 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru împotriva abțineri se adoptă 43 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 44 pentru împotriva abțineri se adoptă 45 pentru împotriva abțineri se adoptă 46 pentru împotriva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 pentru împotriva abțineri se adoptă, 49 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă, 53 pentru împotriva abțineri se adoptă, 54 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul J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 7 la 16 în bloc. Bine, pentru împotriva abțineri se adoptă rezoluția acum. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul 17 la 3. Mulțumesc.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 se adoptă. 10 în 3 părți pentru, împotrivă, abțineri se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 caduc, da, aveți dreptate, îmi cer scuze, 13 caduc de asemenea, 14 și el, nu, 14 nu. La 14 votăm, 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 caduc. Compromisul A pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 și 19 și 20 identice pentru împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă, 24 cu vot pe părți pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul C pentru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 împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și trecem la votul prin apel nominal pe întregul text. S-a deschis votul. Închidem votul 18 la 3. Vă mulțumesc. Și atunci Comitetul Regiunilor, amendamentul 1.2. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem astfel la descărcare. Amendamentele 1 și 2. O verificare la amendamentele 1 și 2. 1 și 2 verificare. Se verifică amendamentele 1 și 2. S-a închis verificarea. 16 la 6. Trecem la descărcare. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul.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 S-a încheiat verificarea, se respinge. 27 pe două părți. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. Și a doua parte caducă, 28 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 29 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri, să verificăm la 30. Cred că se adoptă. S-a terminat verificarea, se adoptă, da. Trecem la 31, caduc, 32, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul C, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 35, pentru, împotriva abțineri, se respinge. 36, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 37, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 37, verificare, verificare la 37. Check is, ja, 16 zu 6. Hm? 38. 13 la 6. 38 caduc, 39 caduc, 40 caduc, 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 42 fără amendament oral pentru, împotriva abțineri se adoptă, 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția ca atare, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 16 la 5. Mulțumesc și trecem la ombudsmanul european, doamna, de la 1 2 și 4 votăm. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Decizia de descărcare, pot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul 19 la 3. La 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, 6 pentru împotriva abțineri să verificăm la amendamentul 6. Se adoptă. 7 pentru împotriva abțineri se adoptă 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă 9 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul A pentru, împotriva abțineri se adoptă 12 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm la 12. S-a închis verificarea, se respinge.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 se adoptă 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă 20 caduc, 21 la fel, nu, 21 îl votăm pentru, pentru împotriva abțineri se adoptă 22, pentru împotriva abțineri se adoptă 23, pentru împotriva abțineri se adoptă 3, 24, pentru împotriva abțineri se Mm, se respinge. 25 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 26 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 27 fără amendament oral. Compromisul C pentru împotrivă abțineri se adoptă. Mm, nu, verificăm la 31. rezoluția în întregul său. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 la 3. Trecem astfel la ultimul vot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 Putem să verificăm la 7. Opt pentru, împotriva abțineri se respinge 9 pentru, împotriva abțineri se respinge 10 pentru, împotriva abțineri se respinge 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 fără amendament oral pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotriva abțineri se adoptă. Atunci, libe, putem vota în bloc? Libe în bloc? Libe 2 până la libe 9. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă și trecem la votul final, rezoluția, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul 18 la 3. Felicitări și aici raportorului și vă mulțumesc pentru munca făcută. Mulțumesc. Bine. Marina. Și ajungem la sfârșitul voturilor de astăzi. Vă mulțumesc că ați dat dovadă de disciplină și lunea viitoare mai avem uh, și am, reu- am reușit. Acum aș face o scurtă întrerupere și după, după care vom continua cu punctul 59 de pe ordinea de zi, studiul privind fondurile fiduciare. Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf nach einer kurzen Pause. Continuăm după această scurtă pauză și începem cu punctul 59 de pe ordinea de zi, un studiu cu privire la controlul fondurilor fiduciare ale Uniunii Europene și avem Institutul European de Studiu care alături de noi, raportor e colega noastră Schmidt și te aș da cuvântul domnului care era pentru a ne prezenta studiul. Bine ați venit! Cine dorește să înceapă? Domnule era, vă rog. Thank you very much, uh, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața, stimați eurodeputați. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru această invitație, pentru ca noi să putem să vă prezentăm acest studiu pe care a trebuit să îl facem uh, la solicitarea acestei uh, comisii. Acest uh, studiu a fost finanțat de Directoratul pentru Afaceri Bugetare. A fost o plăcere și o onoare pentru noi să facem acest studiu. Subiectul este unul tehnic, complex și sensibil. Îmi voi face prezentarea împreună cu colegul meu Jorge, Jorge Nunia Ferrer. Aici este echipa autorilor, a cercetătorilor independenți care s-au ocupat de acest uh, studiu. Iar acest studiu oferă o evaluare comparativă a a um, supravegherii și gestionării fondurilor fiduciare, precum și a facilității pentru refugiați a, um, Uh, refugiații din Turcia. Ne-a interesat uh, valoarea adăugată acestor fonduri în lumina mai bunei reglementări europene și a orientărilor din domeniu și în lumina tratatelor europene. Ne-am gândit mai ales uh, la rolul Parlamentului European ca și autoritate uh, bugetară în ceea ce privește aceste fonduri fiduciare. De asemenea, ne-am uh, gândit și la uh, dreptul la bună administrație care este înscris în Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale. Trebuie să clarificăm ceva de la început. Acest studiu nu este un audit, nu este valoare calitativă a anumitor proiecte, ci dă atenție specifică acestui punct legat de guvernanță și gestionare, precum și uh, supravegherii uh, actualor uh, instrumente și mecanisme de uh, finanțare uh, prin fonduri fiduciare. Pe scurt, care a fost metodologia noastră? Pe lângă uh, cercetări fă, uh, făcute la birou, am uh, organizat și interviuri și suntem recunoscători Comisiei Europene și Serviciul European de Acțiune Externă pentru că ne a oferit uh, ocazia să învățăm de la ei uh, care le sunt provocările, care sunt principalele uh, componente ale funcționării acestor fonduri. De asemenea, am aflat foarte multe din partea organizațiilor internaționale și ONG-urilor țărilor care sunt în mod direct implicate în uh, punerea în aplicare a unora dintre aceste proiecte. Am avut și discuții uh, al unui focus group uh, aici la Bruxelles pentru a schimba bune practici. Pe scurt, acest tabel sintetizează cele cinci uh, fonduri pe care le-am examinat în cadrul studiului nostru. Este vorba de uh, Fondul Fiduciar pentru Columbia, Fondul European de Urgență pentru Stabilitate și pentru rezolvarea problemelor uh, care stau la baza migrației ilegale din, Tur din Africa, apoi Fondul pentru Turcia, apoi Fondul Fiduciar pentru Răspuns la criza din Siria, Fondul MADAT și încă un fond fiduciar, ultimul. Unul dintre elementele pe care le-am examinat în detaliu este modul în care aceste fonduri foarte diverse, pentru că fiecare dintre acestea este foarte specific în ceea ce privește originea sa, natura și componentele sale. Deci cum au fost stabilite aceste fonduri? Ne-am uh, gândit clar la uh, felul în care acestea au fost înființate, iar în articol 187 din regulamentul financiar există condițiile în conformitate cu care uh, trebuie stabilite aceste fonduri. Pe lângă, uh, printre aceste condiții, uh, vorbim mai întâi despre uh, o urgență. Trebuie să avem de-a face cu o situație de urgență sau post-urgență. Și de asemenea există și acțiuni tematice. Trebuie să existe o valoare suplimentară, adăugată, pe lângă ceea ce există deja la nivel național. Or, această componentă este foarte importantă este foarte importantă, este o condiție pentru adecvarea înființării unui astfel de fond. Firește, aceste fonduri sunt caracterizate de o mare flexibilitate. Aceasta are avantaje și dezavantaje. Însă, de asemenea, oferă și foarte multă vizibilitate. Aceste fonduri au fost dezvoltate în vremuri de criză, mai ales uh, începând cu 2015 am văzut că s-au tot înființat astfel de fonduri pentru a putea răspunde la uh, diverse crize. De asemenea, se oferă și o anumită greutate uh, politică pentru a oferi un imbold statelor membre. Comisia joacă un rol cheie în acest uh, proces, de asemenea și statele membre, iar uh, o descoperire a acestui studiu, uh, la care ne vom referi imediat, este rolul neglijabil al Parlamentului European în tot acest proces. Oare un, trost, un fond fiduciar european este instrumentul adecvat într-o anumită situație specifică? Uh, oare există vreo nevoie presantă de a stabili un astfel de fond fiduciar? E bine, acestea sunt uh, întrebări care rămân pertinente în lumina studiului nostru și ele ar trebui clar evaluate, analizate cu atenție prin implicarea Parlamentului European. Curtea Europeană de Conturi, pe care de asemenea am intervievat-o pentru acest studiu, a elaborat un raport uh, în legătură cu uh, fondul fiduciar BECU, iar auditorii au uh, conchis că acest fond este adecvat și au recomandat Comisiei să facă o analiză mai formală a um, modului în care condițiile de înființare acestui fond au fost atinse. Se pare că există o provocare atunci când vorbim despre uh, fondul fiduciar pentru Africa, care a fost înființat uh, ca un fond fiduciar de uh, urgență, iar studiul aduce în discuție urgența uh, din 2015, ce a fost diferit la ea față de ceea ce s-a întâmplat în anii anterior. Dacă această urgență se leagă de migrația în zona Mediteranei, bine, această urgență deja existase de câțiva ani în contextul Italiei. De asemenea, uh, rezolvarea imigrației uh, printr-o uh, formulă de urgență în contextul dezvoltării este o presupunere greșită. Studiul oferă uh, foarte multe dovezi științifice uh, care spun că dacă rezolvăm migrația la rădăcină, atunci abordăm o problemă care ține de dezvoltare, care prin natura sa se întinde pe o perioadă lungă de timp. Nu e ceva ce ocupă un orizont scurt de timp. În ceea ce privește guvernanța și răspunderea, e bine, acest grafic sintetizează uh, modul în care aceste uh, fonduri sunt în general uh, guvernate. După cum spuneam anterior, Parlamentul European nu are statut de observator, ci este invitat la întâlnirile comitetelor de conducere a acestor fonduri fiduciare. De asemenea, este adevărat că uneori Parlamentul European, din cauza agendei sale, nu a folosit foarte bine această poziție comisiile operaționale se decid în legătură cu uh, diversele proiecte care trebuie finanțate. Iar una dintre întrebările pe care adresăm noi uh, în acest studiu, pentru a putea fi luată în calcul și mai apoi, este uh, cum anume ajung uh, aceste propuneri la uh, comitetul operațional. Există anumită natură vagă a criteriilor de eligibilitate și un uh, proces pe care noi îl considerăm opac acesta poate descuraja uh, anumit, uh, anumiți beneficiari, uh, anumite agenții de implementare, precum ONG-urile. Trebuie văzut puțin care este și rolul statelor membre în calitate de donatori. Trebuie să ne gândim puțin că statele membre pot fi donatori sau pot să fie autoritățile care implementează uh, proiectele, dar uneori există o graniță neclară în două uh, atribuții. Care sunt, uh, deci, mecanismele prin care se pot evita posibile conflicte de interese? Trebuie să le găsim în modul în care aceste fonduri sunt gestionate. Și ajungem din nou la adecvare. Oare actorii care pun în aplicare aceste fonduri sunt cei mai nimeriți să se ocupe de acest aspect? Apoi, uh, studiul se axează și pe răspunderea democratică, care este ferm uh, prezentă în tratatele uh, noastre. Parlamentul European trebuie să dea rezultate în legătură cu acest capitol. Dacă ne gândim puțin la componentele răspunderii cu privire la uh, aceste uh, fonduri, știm că există răspundere ex ante, răspundere în cursul derulării proiectelor și răspundere uh, ex post. Atunci când vine vorba despre răspunderea ex ante, uh, există un nivel redus de uh, analiză. Parlamentul European nu uh, poate decât să adopte re- rezoluții neobligatorii, însă nu poate modifica obiectivul sau domeniul de aplicare a acestor fonduri. Este vădat, e adevărat că Parlamentul a aprobat prin uh, nou regulament financiar această posibilitate de înființare a fondurilor fiduciare, însă una dintre recomandările noastre este ca, uh, în baza acestor concluziile studiului nostru să se uh, reanalizeze uh, temeiurile și posibilitățile prin care se stabilesc aceste fonduri fiduciare pentru a se uh, asigura un mai, un mai bun control democratic în comparație cu situația actuală. Parlamentul European este sau va fi invitat ca și observator la întâlnirile comitetelor de conducere a acestor fonduri. S-a întâmplat și în 2017 acest lucru, dar Parlamentul nu are uh, statut de observator uh, formal. Acest lucru a fost adus în atenția uh, noastră de către mai multe comisii ale Parlamentului care au subliniat nevoia de a fi implicate în comitetele de conducere strategice. Uh, cât privește răspunderea expost, uh, firește, uh, Parlamentul este informat, Comisia vine adesea să prezinte ce s-a întâmplat, să prezinte rezultatele diverselor proiecte și, de asemenea, și rapoartele de progres. Firește, Parlamentul primește și rapoarte anuale. Nu vom putea intra în detaliile fiecărui fond în parte. Putem doar să vă informăm că studiul oferă o examinare detaliată a actorilor uh, care pun în aplicare aceste fonduri uh, în legătură cu fiecare dintre ele. Se identifică și prioritățile tematice care sunt finanțate prin uh, fiecare fond. Iar la sesiunea de întrebări și răspunsuri, eventual vă putem da mai multe detalii. Pot să vă ofer acum un exemplu. Uh, facilitatea uh, pentru refugiați Uniunea Europeană-Turcia, în mod oficial, nu este un fond fiduciar, însă uh, totul face obiectul acestui studiu, pentru că totuși s-a înființat în lumina crizei europene a refugiaților. Am descoperit ceva interesant aici prin studiul nostru și anume că actorii de implementare în cadrul acestui Uh, fond, în marea lor majoritate sunt organizații uh, naționale și organizații de dezvoltare internaționale. De asemenea, avem și ONG-uri. Una dintre provocările cheie aici este să ne putem asigura că organizații naționale chiar uh, livrează fondurile care asigură o activitate independentă a ONG-urilor, inclusiv o monitorizare critică a acțiunilor guvernelor. Săptămâna trecută s-a dat publicității un raport foarte interesant legat de situația din Turcia, de situația statului de drept și în legătură cu uh, provocările democratice. Ori se pare că în aceste condiții este foarte dificil să ne asigurăm că fondurile chiar își ating obiectivele stabilite și că banii chiar contribuie la construirea unor capacități uh, și nu pentru a face față altor provocări. Uh, Fondul fiduciar uh, Uniunea Europeană Africa este un exemplu interesant uh, pentru că și el a fost înființat în lumina crizei europene a refugiaților. Se axează tot pe gestionarea migrației în principal. Și asta mai ales în zona Africii de Nord. Aici vedem problema condiționalităților și una dintre caracteristici acestui fond este că ministrii de interne au o abordare care se strecoară în agenda de dezvoltare, adică se introduc acolo obiective care de obicei uh, sunt uh, uh, caracterizate de agendele ministerilor de interne. Noi punem semn întrebări o astfel de abordare și compatibilitatea cu obiectivele de dezvoltare ale ONU. Etiopia un următorul punct, este unul dintre uh, principalii beneficiari, iar Uniunea Europeană are o agendă comună cu privire la migrație și mobilitate cu Etiopia, iar condiționalitatea cu gestionarea migrației este absolut clară. Uh, Etiopia este uh, o țară care are probleme cu controlul migrației din perspectiva Uniunii Europene. Foarte succint acum, care sunt uh, principalele consecințe politice E bine, poate una dintre principalele contribuții acestui studiu este să demonstreze legăturile foarte importante dintre aceste fonduri și uh, uh agendele politicile de la nivel european, care adesea sunt foarte controversate. Parlamentul European trebuie să studieze îndeaproape acest subiect. Fondurile din acest domeniu devin instrumente centrale pentru ca Uniunea Europeană să se adreseze uh, um, țărilor din afara sa, uh, Uh, printr-o uh, uh, finanțare a unor vehicule care țin de o politică de gestionare a migrației. Însă devin instrumente pentru a pune în aplicare și agenda mișilor de interne în străinătate. Faptul că Parlamentul European nu este atât de implicat cât ar trebui să fie în aceste demersuri ne face să uh, ne punem întrebări în legătură cu modul în care funcționează uh, tratatele europene atunci când noi ne adresăm restului uh, lumii și, de asemenea, să ne întrebăm cum ar trebui să funcționeze aceste tratate. Deci există niște provocări fundamentale legate de tratatele europene aici. Există această tendință de a nu avea instrumente neobligatorii din afara tratatelor. Uh, ceva în afara tratatelor înseamnă că Parlamentul European nu este parte a discuției, de exemplu, în cadrul de parteneriat uh, cu Africa. Există mai multe instrumente politice care au fost adoptate în relația cu anumite state uh, africane care vizează readmisia adică expulzarea migranților legali din Uniunea Europeană și asta se face prin instrumente neobligatorii din perspectivă juridică și care cad în afara tratatelor. Mă refer, de exemplu, la declarația dintre Uniunea Europeană și Turcia. Nu este un document juridic. Nu știm încă cine a, a redactat această declarație, însă ea a fost legată de Facilitatea Europeană pentru uh, Refugiați, care practic uh, a mobilizat sume foarte mari uh, de bani Deși noi nu înțelegem exact cum stăm cu această declarație și deși Parlamentul European uh, și-a exprimat niște îngrijorări în legătură cu acest subiect. Această idee legată de uh, migrație este una pe care noi o vehiculăm în uh, studiu. Studiul uh, cere precauție în ceea ce face acest obiectiv de a folosi dezvoltarea uh, pentru a putea reduce uh, migrația. Este o presupunere uh, greșită să procedăm astfel. Toate aceste chestiuni trebuie rezolvate altfel. Cauzele migrației țin de dezvoltare și uh, trebuie decuplate de controlul migrației. Uniunea Europeană oferă miliarde de euro statelor precum Turcia, însă Uniunea Europeană uh, rămâne vulnerabilă în fața uh, voinței politice a unor state precum Turcia. Și asta pentru a rezolva o problemă uh, intracomunitară. Deci oferim bani unor state precum Turcia să se ocupe de ceea ce ar trebui să facă Uniunea Europeană, însă dacă tot procedăm astfel, uh, toate chestiunile acestea ar trebui să uh, fie uh, mai mult discutate. Iar acum îi dau cuvântul colegului meu, Jorge, pentru restul studiului. Mulțumesc că m-ați invitat. Aș dori să vorbesc acum uh, despre lecțiile altor fonduri fiduciare. Are very particular. Sigur că cele europene sunt uh, speciale și nu pot fi comparabile. Uniunea Europeană se, nu este comparabilă cu alte instituții și nici cu alte fonduri fiduciare. Sigur că fondurile fiduciare nu sunt ceva nou. Există fonduri fiduciare care fac parte din facilitățile sau liniile de creditare uh, de tip blending. Uh, în aceste mecanisme, BEI și alte bănci internaționale investesc în dezvoltare. Aceasta a fost o modalitate de a extinde finanțarea și de a valorifica finanțarea privată. Dar acestea sunt fonduri fiduciare complet diferite, nu pot să găsesc foarte multe paralele cu cele europene. Ele operează așa, însă nu au prea multe în comun doar că există mai multă raportare, mai multă transparență și probleme pentru că înainte erau uh, operațiuni separate, dar acum există o mai mare coerență. Deci nu am găsit uh, prea multe elemente de comparație. Dacă ne uităm la Națiunile Unite și la Banca Mondială, acestea au astfel de fonduri fiduciare care nu sunt deloc comparabile pentru că există mult mai mulți donatori, nu există probleme de mm, responsabilitate democratică, așa cum există în Parlamentul European și în Uniunea Europeană și sigur că am înțeles care este procesul acolo. Diferența este că mm, există și fonduri uh, fiduciare de urgență care apar din diferite motive, inclusiv politice. Sigur, putem să tragem și câteva învățăminte. și anume că dacă ne uităm la fondurile fiduciare din multe locuri, există o problemă atunci când țările donează bani către un fond, pentru că atunci există o influență directă și practic pot fi um, eludate regulile organizațiilor internaționale. În plus, există tot felul de preferințe și există situații în care țările donează către aceste fonduri fiduciare cu condiția să se folosească mecanismele instituționale respective și scopul este ca țările respective să își atingă propriile obiective, deturnând legea fondurilor fiduciare. Acestea sunt exemple care pot fi percepute ca având niște riscuri. Monitorizarea și raportarea fondurilor uh, fiduciare internaționale sunt mai bune. Acestea sunt totuși fonduri uh, de urgență care au fost create în grabă pentru a răspunde la o situație de urgență specifică fondurile fiduciare ale Națiunilor Unite au o particularitate interesantă și anume că au un portal și un birou comun care le permite să coordoneze și să facă schimb de experiențe. Există și o supraveghere în comun, uh, deci este un instrument bun pentru monitorizare și pentru găsirea de informații și pentru comparație. În schimb, în Uniunea Europeană, fondurile fiduciare au fiecare propriul său uh, centru de operațiuni și gestiune. Acum uh, trebuie să punem mai mult accentul pe coerență. Uh, Poate că atunci când sunt create astfel de fonduri, ar trebui să se pună accentul pe această coerență. For each of them, something was created specifically. Uh... În unele fonduri uh, au fost instituite dispoziții specifice în funcție de necesități, dar întrebarea care se pune este dacă nu cumva ar trebui să existe mai multă coerență. De ce unele fonduri sunt create sau de ce există unele specifice, de ce există fondul fiduciar uh, pentru Columbia, de exemplu. Trebuie să analizăm aceste chestiuni. Uh, în ceea ce privește alte fonduri fiduciare, internaționale și facilitățile de blending ale UE, am observat că acestea au un mecanism uh, pe termen mai lung. Acestea însă despre care vorbesc acum sunt de urgență. Acum, uh, care este durata? Nu există o terminologie clară când o problemă se normalizează și când un fond fiduciar devine excepțional. Deci cât timp ar trebui să existe acel fond. Mi s-a părut foarte dificil să fac o comparație. Uh, I, the buttons. Okay, next one. Uh, should, should you take over the final recommendations? Okay. Uh, the... Iată și câteva recomandări finale. Am avut în primul rând o recomandare legată de verificarea mm, adecvării. Ce aduc aceste fonduri? Care este valoarea adăugată? Sigur că există unele fonduri de urgență, dar există momente în care trebuie să analizăm, să vedem uh, care au fost realizările. Dacă un fond a fost creat în grabă, nu înseamnă că trebuie să rămână așa la nesfârșit, să funcționeze la nesfârșit. Uh, un lucru curios este că Fondul Fiduciar pentru Africa a fost considerat sau instituit ca un fond de urgență sau un fond tematic. Acesta vizează anumite lucruri care se regăsesc deja în Fondul European de Dezvoltare, FED. Și atunci, de ce este un fond de urgență? Care este valoarea pe care o aduce? Este o performanță mai bună decât fondurile normale de dezvoltare? Avem o întrebare aici. Apoi, în acordurile constitutive trebuie să fie inclusă o clauză care să stabilească modul de operare și organismele de guvernanță. Avem întrebări de genul de ce există o cooperare delegată cu statele membre? Practic, recomandăm ca acordurile constitutive să prevadă o preferință a priori și să excludă, de fapt, o astfel de preferință a priori pentru cooperarea delegată cu statele membre. Există un uh, conflict potențial de interese pentru că statele membre sunt pe de o parte donatori și pe de o parte autorități de punere în aplicare. El a scris această propoziție și i-am dat lui cuvântul pentru că nu am înțeles exact ce vrea să spună. Apoi există și uh, mai multe opțiuni pentru responsabilitate democratică sau control democratic. În uh, procesele democratice, uh, Trebuie să existe și un control. Înțelegem cu toții importanța creării unor astfel de fonduri pentru situații de urgență. Însă există anumite schimbări care survin pe termen mai lung și care poate subminează responsabilitatea democratică. Este un lucru valabil nu doar în fondurile fiduciare internaționale, ci și în alte cazuri. Dacă, de exemplu, există limitări la nivel financiar sau bugetar, se creează ceva în afara bugetului și atunci ieșim din acest uh, cadru de responsabilitate democratică. Aceste fonduri uh, sunt create pentru că nu sunt bani și atunci se creează ceva în afara răspunderii democratice pentru că nu se pot strânge bani în buget sau pentru că e nevoie să avem ceva în afara bugetului. Aceasta este întrebarea. Dacă răspunsul este că nu sunt suficienți bani, atunci motivul de creare a fondului fiduciar este că acesta funcționează în afara structurilor de răspundere democratică. Uh, the previous point. Uh, this was also related... Aș vrea să adaug și eu ceva. Aceasta are legătură cu costurile de gestiune. Nu este întotdeauna clar um, care este economicitatea structurilor actuale de management. Am vrut doar să fac o adăugire la ce spunea colegul. Ați terminat? Spune președintele. Uh, why has it, have I lost it? Ah, here. Uh, so, that, there of course, I, I come back to the point when we... Revin acum uh, la utilizarea acestor uh, fonduri, la utilizarea extinsă a acestor fonduri fiduciare europene. Un alt punct pe care îl abordăm în uh, studiu este dreptul Parlamentului European în uh, comitetele operaționale. Acestea sunt organe executive la diferite niveluri, dar problema este care este nivelul de informare al Parlamentului și ajungem la finalul studiului, unde se vorbește despre principiul echilibrului instituțional. Ce avem noi nevoie în baza tratatelor? Avem nevoie de mai multă coerență și mai multă răspundere democratică. Am pus cumva sub semnul îndoielii sau am încercat cumva să analizăm principiile pe care le avem uh, în tratate. Colegul meu uh, tocmai uh, vorbea înainte despre proiectul pentru Turcia sau linia de finanțare pentru Turcia. Cum putem să echilibrăm uh, obiectivele cu nivelul de urgență? Un alt lucru este legat de independența organizațiilor care implementează aceste linii de finanțare ar trebui să apelăm mai mult la ONG-uri independente sau cum putem garanta că alte organizații nu au anumite preferințe care nu sunt aliniate la intențiile Uniunii Europene. Revenim apoi la această recomandare pentru că am făcut o comparație cu alte fonduri fiduciare internaționale și concluzia este că ar trebui să existe un birou dedicat pentru fondurile fiduciare europene care să asigure o guvernanță uniformă și o gestionare uniformă a acestor fonduri. Aceasta este o recomandare pentru viitor. Am analizat și alte fonduri din uh, întreaga lume și există astfel de exemple de portaluri uh, unice pe care putem să le folosim și la nivel european. și la final avem recomandările finale, desigur. Iar uh, ideea este că obiectivele trebuie să fie conforme cu politicile și obiectivele Uniunii Europene stabilite prin tratate. Există foarte multe fonduri, fonduri de urgență, fonduri pentru migrație și cumva parcă se amestecă interesele și obiectivele ministerilor de interne cu obiectivele de dezvoltare. Chiar și ONU a pus sub semnul întrebării aceste interese care se întrepătrund cu finanțarea pentru dezvoltare. Dacă un fond fiduciar um, amestecă dezvoltarea, securitatea și alte aspecte care nu sunt aceleași, atunci devine problematic. Știm din teoria și practica internațională că această combinare a ajutorului pentru dezvoltare cu anumite condiționalități este îndoielnică. În plus, trebuie să fim consecvenți cu propriile noastre mm, principii democratice și uh, de stat de drept atunci când operăm în țări terțe. Deci trebuie să respectăm principiile Uniunii Europene. Acesta este sfârșitul. Mulțumesc. Yeah, yeah, I can't. Any more? Mai aveți? Ați terminat? Am terminat. A fost uh, ultima recomandare. În primul rând, vă mulțumim că ați venit și că ne-ați prezentat uh, studiul și vă mulțumim mai ales pentru recomandările de la final, care sunt foarte utile, pentru că atunci când avem un studiu este important să avem și niște recomandări pozitive. Acum uh, dau cuvântul raportorii, doamna Schmidt. Ja, herzlichen Dank da, vă mulțumesc. Cunosc acest studiu pentru că l-am citit. Dacă l-aș fi auzit pentru prima oară, acum aș fi avut anumite îndoieli. Vă mulțumesc pentru studiu, este aprofundat și neliniștitor. Eu întotdeauna am fost pentru asemenea fonduri, pentru că erau foarte flexibile, acționau rapid, un ajutor foarte flexibil, ceea ce consider eu în continuare că e util. Însă, recomandările și ce ne-a mai apărut în acest studiu fac să pun sub semnul întrebării acest concept de fonduri fiduciare. Mm, îmi cer scuze dacă voi repeta anumite lucruri care apar în studiu, însă mi se par deosebit de importante. Cum spuneam, pentru aceste fonduri importantă e flexibilitate și o acordare rapidă a fondurilor. Dar întrebarea se pune ce facem noi când intră în joc responsabilitatea și controlul democratic. Ce mi se pare mie înspăimântător e faptul că aceste fonduri fiduciare ne sunt uh, vândute cu această flexibilitate și acțiune rapidă și ca până la urmă să constatăm că nu se poate dovedi faptul că la punerea în aplicare, într-adevăr, lucrurile merg mai repede față de ce se întâmplă sub alte instrumente politice sau fonduri. Și mai e o întrebare importantă pe care trebuie să adresăm din punct de vedere al politicii de externe, cât de important este să avem o asemenea evoluție strategică, când rolul Parlamentului este astfel încălcat pentru controlul pentru ele. Aceste conflicte de interese despre care s-a discutat sunt o problemă foarte mare în legătură cu fondurile fiduciare. Decidenții sunt Comisia și statele membre. Statele membre de multe ori sunt obligate să uh, să se implice financiar pentru aceste proiecte. Și nu ajută la nimic în alegerea proiectelor. Proiectele de multe ori sunt stabilite de organizații și agenții, sunt puse în aplicare de agenții din statele membre. E un lucru care din nou ne ridică semne de întrebare. Cât de independente sunt statele membre și într-adevăr se aleg acele proiecte care aduc plus valoare? Eu sunt sceptică. Și apoi când am auzit despre costurile de gestionare, costurile de management, din părerea mea, și acestea sunt mult prea ridicate. Să vorbim de eficiența costurilor, eu n-aș spune că așa ar trebui să facem. Comisia are obligații în ceea ce privește fondarea unor asemenea fonduri fiduciare și apoi control, dacă sunt îndeplinite condițiile. Apoi trebuie să se pună accesul pe obiectivele, obiectivele naționale și ce există ca instrumentar la nivel național. Eu mă întreb cum a făcut uh, Comisia această analiză, de ce nu există încă o procedură bine țintită pentru analiză. De ce? Ca înainte să folosesc discuții la nivel intern, tot felul de notițe și discuții și nu există o procedură în adevăratul sens al cuvântului. Apoi, obiectivele. Vorbeam deja de această flexibilitate îmbunătățită, creșterea rolului Uniunii Europene în uh, politica externă, dar cum se poate ajunge la transparență? Avem nevoie de toate informațiile legate de fondurile fiduciare, trebuie să fie aduse la oaltă și trebuie să spunem că foarte puțin dintre cetățeni știu că există fonduri fiduciare. Și apoi un lucru care mă deranjează foarte mult, funcția de control a Parlamentului European e consecvent abrogată. După ce fondurile fiduciare sunt fondate, există interesele Comisiei și interesele statelor membre, de aceea e foarte important ca rolul Uniunii Parlamentului European să nu fie încălcat, pentru că vorbim de o legitimizare a sarcinilor, dacă nu, nu putem vorbi despre niciun fel de control democratic și noi ar trebui să putem fi prezenți la reuniunile de administrație ale acestor fonduri chiar dacă nu avem drept de vot și așa mai departe. Eu cred că ar fi foarte util ca noi să putem participa la ele și atunci ar fi bine ca aceste ședințe să nu aibă loc în săptămâna de Strasburg sau vinerea, astfel încât să putem și noi să participăm. Pentru că dacă așa stau lucrurile, ne este foarte greu să trimitem observatori în consiliile de administrație. Și apoi statele membre la agențiile de punere în aplicare trebuie să fie reprezentate, cum s-a întâmplat în cadrul anumitora dintre fondurile fiduciare, unde Franța și Germania aveau propriile lor agenții pe care le-au trimis în Operational Committee. Fondul fiduciar pentru Columbia Aici a existat o intervenție a Spaniei pentru a îl aduce la viață. Pentru, cel pentru Siria a fost cerut sau um, sponsor sau um, finanțat de Comisia Europeană. Cum ne putem asigura că nu va exista o întreagă de noi fonduri financiare când un stat crede că are nevoie să își reprezinte interesele externe prin intermediul UE? alegerea proiectelor și aici lucrurile mi se par dificile. nu mi este foarte clar nici la alegerea proiectelor cum sunt alese acestea, pe baza căror criterii. Există o serie întreagă de întrebări, așa cum vedeți, care nu și-au găsit răspuns nici în acest studiu pentru mine. Din nou, rolul statelor membre, mijloacele care sunt folosite, apoi cum se utilizează acestea în proiecte, unde e de fapt plus valoarea acestor fonduri fiduciare. Când, ca să mă întorc de la început, se cere această flexibilitate, dar ea nu funcționează. Și când există alte instrumente financiare deja existente, Singura plus valoare evidentă ar fi că faptul că statele membre pot să financeze proiecte pe care le pun în aplicare propriile lor agenții. Așa că mă întreb, ce rost au aceste fonduri fiduciare? Studiile ne spun că statele membre și Comisia vor să dea banii mai repede și mai flexibil, uh, da, un lucru care și după părerea mea a fost întotdeauna necesar, însă nu mi este clar despre ce fel de urgențe vorbim acum și dacă, într-adevăr, în caz de urgențe, aceste fonduri fiduciare sunt calea de ales. Asta când uh, funcția de control a Parlamentului European a fost astfel abrogată. Și aș dori acum să închei. M-am gândit uh, că veți da cuvântul raportorilor din umbră acum, dar aceștia nu sunt prezenți, așa că mă voi opri acum la aceste observații. Vă mulțumesc. No, we are a little bit thin on the ground. Uh, unfortunately, but, but thanks for those comments. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Cred că ar trebui să dăm acum uh, ocazia și comisiei să răspundă la câteva dintre observațiile dumneavoastră și la studiu. Dar mai întâi, domnul uh, Țeler Vă rog. Ja, vielen Dank, Derek. Da, mulțumesc, Derek. Sunt uh, de părere că trebuie să le mulțumim autorilor studiului. Din păcate, toate rezervele pe care le aveam și toate bănuielile pe care le aveam de la început legate de aceste uh, fonduri fiduciare mi-au fost acum confirmate. Dreptul de control al Parlamentului European în continuare este abrogat, cum s-a întâmplat și pentru Fondul European de Dezvoltare. Tot ceea ce s-a promis și în ce unii colegi și-au pus încrederea, până la urmă nu se realizează acest um, fond de fiduciar de urgență pentru Africa, fac trimitere la el acum, a fost o hotărâre luată de statele membre în La Valeta, pentru că exista criza refugiaților și își doreau să poată interveni repede acolo. Și cum putem ști, presiunea migratorie nu a început din 2015 și au existat atunci, a existat atunci um, acel dezastru de la Lampedusa. Lucrurile ar fi putut să se facă cu mult înainte. Însă, despre, cât despre urgențe, eu nu văd urgența în aceste fondurile fiduciare. Au fost și acesta înființat, 90% dintre ele e, e alimentat din Fondul uh, European de Dezvoltare. Uh, și din rubrici din bugetul general și 10% sunt contribuțiile statelor membre, Norvegia și, și Norvegia și Elveția. Cel puțin așa mi s-a spus mie. Și prin acestea trebuie să fie finanțate proiectele de dezvoltare care erau încă dinainte legate de acordarea acestor fonduri. Uh, pentru Fondul European de Dezvoltare și mijloacele pentru politica de dezvoltare în bugetul general, aici întotdeauna ni s-a spus că vorbim de programe pe termen lung, programe eficiente și evoluții în anumite regiuni uh, de pe și de, de pe glob care trebuie să fie ajutate să se dezvolte. Așa că există miliarde care sunt puse pentru această acțiune pe termen lung. Și atunci eu mă întreb, au fost programele false până la urmă, nu s-au mai făcut, pentru că vedem că acum toți acești bani ajung în aceste fonduri fiduciare pentru a reacționa la presiunea migratorie. S-au făcut toate acestea, însă după doi ani de la, de la înființarea fondului, ne aflăm în stadiu de contractare și când văd că 50% din finanțe ajung înapoi în statele membre și ajung acolo la agențiile de dezvoltare și nu mai știm ce fac ele cu ei sau ajung la alte organizații internaționale care din nou nouă ne scapă de sub control, atunci toate acestea devin foarte absurde pentru mine. Și îi înțeleg și pe reprezentanții societăților civile din țările pe care ar trebui să le ajutăm, care mă întrebau. În 2015 a existat o întâlnire la nivel înalt unde șefii de state și de guvern au spus că vor ajuta. Și ce vedem noi acum după 2-3 ani? Nimic la fața locului. Asta e ceea ce se întâmplă. Și apoi instituții și organizații care nu pot să facă ceea ce ar trebui să facă. O politică de dezvoltare europeană ar trebui să fie un bun mecanism pentru organizații și instituții democratice. Politica de dezvoltare este un scop în sine după metoda pe care am tot folosit-o și până acum. Însă vedem că la fața locului, în statele în dezvoltare, uh, au existat uh, evoluții care au nevoie de cu totul alte răspunsuri față de ceea ce încercăm noi să facem. Uh, uh, fehlen einfach schon die Worte. Uh, uh. Îmi și lipsesc cuvintele. Prin acest uh, studiu, în continuare, mi se confirmă toate aceste îndoieli. E nevoie de o dezbatere aprofundată, în mod clar, despre cum să abordăm întreaga situație. Să formulăm obiective care apoi vedeți că se pierd undeva în marele angrenaj birocratic. Și până la urmă, nu reușim să facem ceea ce ne-am fi dorit să facem prin politica de dezvoltare și anume să ajutăm pe oameni acolo la fața locului în statele lor. La fel și pentru democrație, pentru consolidarea drepturilor cetățenilor. Vedem doar aceste mecanisme birocratice. Sper că studiul își va aduce contribuția la a continua această dezbatere a noastră și sper că și setarea obiectivelor pe care ne le-am dorit prin uh, politica de dezvoltare ar trebui să fie și aceste obiective verificare, verificate. Pentru statele din acordul de la Cotonou, în comunitatea UE, ACP, acordul care reglementează aceste relații. Acum este înlocuit acest acord cu un fond fiduciar. La fel pentru statele din nordul Africii și alte state. Și atunci ne punem întrebarea cum se mai potrivesc unele cu celelalte. Sunt din nou chestiuni de care ar trebui să ne ocupăm. Avem destul material de studiat, destul material pe care să ne bazăm dezbaterea prin intermediul studiului și trebuie să o și facem. Okay, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Zeller. Acum cred că este momentul să dăm cuvântul colegilor de la comisie. Am o listă de trei vorbitori, doamna Ferran de la Tigenier, doamna Montesi de la DEFCO și un coleg de la Serviciul de Acțiune Externă, domnul Uh, Doamna Ferrand, vă rog, dacă puteți să începeți. Merci beaucoup. Je vais... Mulțumesc. Am să încep eu. Sunt doamna Montesi de la DEFCO. Vreau să încep uh, prin a-i mulțumi președintelui și consultanților pentru această ocazie de a face schimb de opinii. Din păcate, nu avem foarte mult timp la dispoziție în raport cu amploarea problemelor despre care discutăm. Și așa cum au menționat și raportorii, am vrea și alte ocazii să avem un dialog pentru a discuta rezultatele demersurilor noastre. Ca să nu plecăm de aici uh, cu frustrarea că n-am avut suficient timp la dispoziție pentru a răspunde exhaustiv la întrebări. Le consultants bien commencé, que je remercie beaucoup pour. Le mulțumesc foarte mult consultanților pentru pregătire. Ei au început prin a spune că nu este un audit. Eu aș fi preferat un audit, pentru că prin aceste audituri, Comisia poate să reacționeze și poate să aducă rezultate concrete. Din păcate, nu a fost așa. Și aș fi vrut uh, și recunosc că Comisia a putut să răspundă la niște întrebări în faza de pregătire, dar, din păcate, nu am avut acces la aceste concluzii și nici nu am avut ocazia să aducem niște elemente faptice sau niște corecții. Dacă Parlamentul dorește, Comisia va oferi măcar un răspuns cu privire la erorile factuale din uh, aceste instrumente. Aș vrea să reiau și niște subiecte importante care au fost menționate și sper că vom avea posibilitatea să revenim la această discuție în funcție de procesele viitoare pe care le va institui Parlamentul. Regretăm că studiul nu a ținut cont de datele referitoare la raportul de execuție pentru 2017 care arată niște progrese importante. Aceste informații și aceste rapoarte de execuție sunt publice și sunt postate pe site-uri și pe intranet. În general, le mulțumesc consultanților care au ajuns la concluzia că aceste fonduri fiduciare sunt instrumente importante pentru a răspunde obiectivelor de dezvoltare durabilă și obiectivelor uh, referitoare la un nou consens pentru dezvoltare. Avec, avec, euh, avec les parlements. Sunt obiective cu care și Parlamentul este de acord. Studiul dovedește că există diversitate în uh, fondurile fiduciare. Este normal acest lucru. Articolul 187 uh, din regulament permite crearea unei diversități de fonduri fiduciare. Și fiecare fond fiduciar răspunde unor nevoi și unor obiective specifice care sunt prevăzute și aprobate în, prin actele constitutive. Și Parlamentul are de asemenea dreptul de control sau de examinare a acestor acte constitutive. Există și puncte comune ale fondurilor fiduciare și acestea trebuie să dovedească o anumită valoare adăugată și înțeleg că în anumite cazuri este greu de dovedit acest lucru și asta spun și consultanții. Și aceasta aduce oarecare vizibilitate politică și nu se suprapun cu alte instrumente financiare. Acestea sunt punctele comune care trebuie să caracterizeze aceste fonduri fiduciare. Apoi, după cum spuneam, fiecare fond are anumite obiective politice și de politică proprii. Am să mă refer acum la recomandări. Prima recomandare se referă la utilizarea cadrului pentru o mai bună legiferare pentru crearea fondurilor fiduciare. Acum, când vorbim despre cadrul privind o mai bună legiferare, acesta este un instrument bazat pe acte legislative. Am menționat deja că fondurile fiduciare trebuie să răspundă unor obiective specifice. Și pentru asta, Comisia trebuie să garanteze că, bun, că punerea în aplicare se face în conformitate cu niște bune principii de, prin, de proporționalitate, de discriminare și așa mai departe. Și Comisia își asumă un angajament în acest sens. Sper că vom avea ocazia să demonstrăm uh, acest lucru pentru toate fondurile fiduciare. Sigur că nu vom putea să intrăm în detaliile fiecărui fond, dar vom încerca să respectăm aceste principii de bună gestiune financiară. În ceea ce privește stabilirea fiecărui fond, asta se face prin comitologie. Și în cadrul comitologiei, Parlamentul are drept de examinare. Aș lua recomandarea 5 sau recomandarea 7. Acestea, de exemplu, se referă la rolul Parlamentului. Aș vrea să subliniez că rolul Parlamentului ne-a îngrijorat în ceea ce privește crearea anumitor fonduri fiduciare și de aceea Comisia este dispusă să răspundă la orice întrebare din partea Parlamentului. Și noi ne-am exprimat întotdeauna disponibilitatea de a veni în Parlament, în diferitele comisii, pentru a prezenta uh, activitățile în curs în cadrul diferitelor fonduri fiduciare și de altfel am avut uh, de mai multe ori ocazia să prezentăm conținutul, obiectivele și rezultatele diferitelor fonduri fiduciare. De altfel, uh, uh, comparativ cu orice alte programe, de exemplu gestionarea Fondului European de Dezvoltare, facem chiar mai multe rapoarte decât trebuie. Deci există o atitudine pozitivă din partea noastră. Am văzut acum că noile regulamente sau noul regulament financiar a schimbat deja rolul Parlamentului European și practic am mers în sensul uh, recomandărilor, iar Parlamentul are acum un rol mai hotărător. De exemplu, în uh, cazul fondului tematic sau în cazul uh, fondului de urgență, acestea vor face obiectul unor consultări prealabile. Însă chiar subliniez această voință din partea Comisiei de a lăsa Parlamentul să intervină uh, și să cunoască îndeaproape uh, activitățile finanțate prin fondurile fiduciare. Și vom propune Parlamentului să fie și observator în consiliile de administrație. Știu că au existat anumite dificultăți în ceea ce privește asigurarea prezenței Parlamentului în, comisii, în consiliile de administrație și domnul raportor uh, tocmai a subliniat acest lucru. Uh, și am uh, luat măsurile necesare în ceea ce privește alegerea zilelor și orelor pentru a putea ține consiliile de administrație uh, vinerea. Erau zile dificile pentru Parlamentul European. De exemplu, în uh, țările africane vrem asumarea sau însușirea acestor programe de către țările partenere și vrem să asigurăm prezența și prin videoconferințe astfel încât Parlamentul să poată fi prezent ca observator. Aș mai adăuga faptul că se asigură și comunicarea. Există o raportare lunară adresată Parlamentului cu privire la, la execuția fiecărui fond fiduciar. Există un raport anual care pentru fiecare fond uh, fiduciar prezintă stadiul punerii în aplicare, situația de performanță și întreaga contabilitate. Și suntem uh, dispuși să răspundem și chiar aș fi încântată să pot prezenta acestei comisii uh, stadiul execuției Fondului Fiduciar pentru Africa, unul care îngrijorează sau preocupă mai mult Parlamentul. Există și o raportare financiară semestrială care este comunicată Parlamentului. Deci Parlamentul chiar are dreptul de examinare și un drept care este important. Și aș vrea să mai precizez un lucru, și anume că fondurile fiduciare sunt create prin aportul financiar, financiar al donatorilor sau din alte instrumente financiare gestionate de comisie. Profit de această ocazie pentru a sublinia încă o dată că atunci când diferitele instrumente financiare sunt transferate fondului fiduciar, Comisia are obligația de a asigura respectarea și însușirea diferitelor obiective proprii fiecărei linii de finanțare sau fiecărui instrument financiar. Iată, Comisia este dispusă să răspundă unei analize mai aprofundate din partea Parlamentului pentru a asigura tocmai acest drept de examinare din partea Parlamentului cu privire la aceste instrumente care sunt reprezentate de fondurile fiduciare. Euh, Aș vrea să mă mai refer și la recomandarea 2, care aduce câteva clarificări cu privire la fondul pentru Africa. Acesta este un fond tematic sau un fond de urgență? Aici era dilema. Când acest fond pentru Africa a fost creat, nu trebuie să uităm că eram în mijlocul crizei de stabilitate în regiune, în regiunea Sahelului și în uh, regiunea Marilor Lacuri. Eram în mijlocul uh, crizei Boko Haram și uh, Parlamentul a dat dovadă de foarte multă sensibilitate. Eram în mijlocul crizei transfrontaliere cu atacurile teroriste din nordul Sahelului. Deci, înainte să se ajungă la criza migrației, acest fond fiduciar a fost propus pentru a răspunde crizei de securitate din Sahel și din uh, zona lacului Chad, afectate de actele teroriste comise de Boko Haram. Când a fost propus acest fond fiduciar, am intrat uh, din plin în criza migratorie. Și tocmai de aceea am vrut să creăm acest fond fiduciar la Valeta în marginea conferinței privind migrația. Deci migrația este unul dintre obiectivele cheie ale fondului fiduciar. Și vreau să repet că obiectivele cheie ale acestui fond fiduciar pentru Africa sunt multiple. Există o componentă menită să garanteze siguranța și securitatea în zona Sahelului și în zona lacului Ciad. Și există și obiective de a combate cauzele profunde ale migrației. Vrem să-i sprijinim pe toți migranții de-a lungul rutelor de migrație, vrem să avem o capacitate de a salva vieți și vrem să asigurăm returnarea și sprijinul pentru toate uh, persoanele strămutate și refugiate din zonă. Deci există o multitudine de fonduri și nu există un răspuns la o temă specifică, ci există o problematică multiplă și un răspuns la o situație de urgență care a caracterizat regiunea Sahelului și regiunea lacului Ciad. Vreau să profit de această ocazie pentru a mai răspunde la un alt element care a fost menționat de raportori și de consultanți. Acest, această amestecare, președintele, vă rog frumos încă două minute ca să încheiați, pentru că sunt sigur că și alți colegi ar vrea să intervină. Doar două minute, vă rog. Mulțumesc. Uh, îmi pare rău că m-am lungit, dar subiectele sunt importante. Cred că totuși ați vorbit destul de mult și le dăm și alților ocazia să, vorbi, să vorbească. Deci există această migrație și vreau să subliniez că fondul fiduciar ne-a permis să, să salvăm 13.000 de vieți umane sau, sau 4.000. În fine, erau uh, persoane foarte afectate în Libia și am vrut să le sprijinim. Erau mii de persoane. Dar nu au existat situații de expulzare de migranți. Am vrut doar să asigurăm o mai bună gestiune a fluxurilor uh, de migrație pentru a putea combate traficul ilegal de migranți și de ființe umane. Attirer juste l'attention sur un autre élément important qui était mentionné, c'était euh, l'intervention de la recommandations. Aș euh, dori să mă refer și la alte recomandări care se referă la rolul agențiilor de execuție din statele membre și rolul ONG-urilor. Sunt niște elemente importante acestea actele constitutive ale diferitelor fonduri fiduciare fac referire și la utilizarea acestor agenții de execuție din statele membre și de ce aceste agenții au fost implicate. Pentru că aceasta este una dintre valorile adăugate ale fondului fiduciar. Adică să lucrăm mai concret împreună să valorificăm experiențele acestor agenții de execuție din diferitele țări. Și am vrut să exploatăm la maxim aceste cunoștințe pentru a implementa mai rapid aceste măsuri. Asta nu înseamnă că agențiile de execuție au un rol determinant, dacă ne uităm acum la fondul fiduciar pentru Africa, Există o împărțire practică a responsabilităților între agențiile de execuție și ONG-uri. Există un procent mare din fond din fonduri utilizate de fondurile Națiunilor Unite, care, la rândul lor, apelează la diferite ONG-uri. În ceea ce privește conflictele de interese, trebuie să știți că statele membre sunt reprezentate în consiliile de administrație. Uneori uh, sunt prezente și agențiile de execuție ca supraveghetori sau ca observatori și nu fac uh, parte din consilii propriu și nu participă la vot când se iau decizii. Acum le dau cuvântul colegilor mei care vor um, face un rezumat. Aș mai avea o recomandare sau aș dori să mă refer la o recomandare, recomandarea nouă legată de constituirea unui birou comun pentru toate fondurile. Fiecare fond uh, ar trebui gestionat um, de sine stătător. Dar sigur că un astfel de birou ar asigura coerența și complementaritatea cu alte instrumente financiare, tocmai pentru a evita suprapunerile. Asta nu ne împiedică să instituim uh, instrumente de monitorizare. Președintele, gata, cred că ar trebui să-i lăsați și pe ceilalți colegi să vorbească. Mulțumesc. Thank you, Miriam Ferrand from DG. Mulțumesc, reprezint Diginier. S-au spus deja multe și sunt total de acord cu tot ceea ce a menționat până acum doamna Montezi, mai ales ceea ce este valoarea uh, adăugată a fondului fiduciare europene pe care regretăm că nu o vedem reflectată suficient în uh, studiu. Aș dori să mă acces pe facilitatea pentru refugiați uh, din Turcia. După cum indică pe bună dreptate studiul, uh, acesta, este, nu, acesta nu este un fond fiduciar, chiar dacă limbajul pe, un, pe aici, pe acolo, un raport poate să inducă în eroare. Uh, se poate veni și cu contribuții regionale, mă gândesc că doar pentru ca uh, să ne asigurăm că studiul se corectează erorile factuale. Am ascultat observațiile făcute în legătură cu această facilitate în această dimineață. Mai întâi uh, este vorba despre legătura dintre acest instrument și agenda de politice a Uniunii uh, Europene. S-au folosit niște termeni foarte fermi în această dimineață aici, în legătură cu acest subiect, cum că ăsta ar fi un fel de uh, nou tratat care se pune în aplicare aici, însă trebuie să reamintesc că cadrul juridic uh, actual, și anume că această facilitate a fost înființată în baza unei uh, decizii a Comisiei de 24 noiembrie 2015, în baza articolului 210 și 214 din uh, tratat, uh, care implică coordonarea uh, Comisiei uh, pentru acțiunea statelor membre pentru a răspunde uh, la nevoi legate de dezvoltare și asistență umanitară. Acesta este deci cadrul. Acest instrument este ușor diferit de fondurile fiduciare pentru că este o platformă de coordonare. Uh, Uh, însă toate deciziile de punere în aplicare sunt luate în baza uh, procedurilor de comitologie standard uh, care țin de instrumentele de punere în aplicare. Principale astfel de instrumente aici sunt asistența umanitară și instrumentul pentru preaderare. Fondul fiduciar ca răspuns la criză poate folosi de asemenea ca și uh, instrument de implementare. Însă uh, trebuie să fiu clar aici că nu putem porni de la presupunerea că uh, înființarea acestei facilități ar submina integritatea bugetului european sau că ar uh, evita comitologia, în sensul că punerea în aplicare în mod clar uh, este făcută 100% în baza procedurilor uh, care guvernează toate instrumentele de punere în aplicare. Pe, din contră, asta înseamnă că 2 miliarde de euro vin din contribuțiile statelor membre și astfel statele membre contribuie la uh, procedurile de uh, control uh, ale bugetului european. Și așa ajungem la supravegherea parlamentară a acestei facilități. Uh, avem același cadru ca și pentru fondurile fiduciare europene, iar Parlamentul a fost invitat ca și observator la întâlnirile Comitetului de Conducere. Trebuie să ne asigurăm uh, că următoarea întâlnire a acestui comitet uh, va fi organizată într-un moment în care Parlamentul ca și observator va putea să participe statele membre au contribuții integrate în uh, bugetul european și asta înseamnă și că întreaga facilitate, cele 3 miliarde care includ uh, contribuții statelor membre, uh, sunt supuse procedurii de descărcare. Același lucru este valabil și pentru celelalte instrumente și pentru celelalte fonduri fiduciare. Comisia realizează rapoarte financiare cu privire la execuția financiară a acestor facilități. Un alt uh, comentariu care s-a făcut și care mi-a atras atenția a fost uh, rolul agențiilor statelor uh, membre. Sunt complet de acord cu remarca doamnei Montezi cu privire la interesul pe care trebuie să uh, îl avem în colaborarea cu agențiile statelor membre atunci când acestea sunt cele mai potrivite să pună în aplicare anumite uh, proiecte. Această facilitate dă foarte mult atenție acțiunilor comune cu ONG-urile atunci când acestea sunt actorii de implementare cei mai potriviți. Însă sunt cazuri în care chiar nu putem opta pentru ONG-uri uh, ca organisme de uh, punere în aplicare. Pot să mă gândesc, de exemplu, la proiecte de infrastructură. În uh, mun multe cazuri, um, instituțiile financiare internaționale sau agențiile financiare ale statelor sunt actorii de punere în aplicare cei mai potriviți pentru a construi un spital sau o școală în Turcia, să zicem. Aș dori să insist um, asupra criteriilor obiective care în procesul de luare a deciziilor duc la alegerea acestor agenții având în vedere că aceste proiecte sunt selectate în baza procedurilor uh, de comitologie, mai ales când susținute de instrumentul uh, de preaderare, mă preocupă comentariul care spune că ar trebui să existe în principiu probleme de independență dacă uh, partenerii selectați sunt o agenție a statelor membre. Extrapolând lucrurile, am ajunge să excludem agențiile de implementare statelor membre de la coordonarea acțiunilor financiare întreprinse de Comisia Europeană. Acestea sunt principalele mele uh, comentarii. Apreciem uh, raportul, însă regretăm că nu am reușit, uh, n-am fost puși în situația de a uh, putea vedea proiectul de raport pentru a ne exprima aceste comentarii uh, cu mai multă precizie decât o putem face astăzi și într-o mai mai lungă perioadă de timp. Însă, firește, suntem gata să revenim dacă hotărâți să mai purtați o discuție în legătură cu aceste subiecte. Mulțumim foarte mult, domnul președinte. Trebuie să încheiem ședința 12 30 de minute, căci interpreții vor pleca. Vreau să dau uh, însă ocazia uh, colegului de la SEE să își aducă contribuția. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint, uh, având în vedere cum stăm cu timpul. Însă, mai întâi aș vrea să spun că, deși uh, studiul nu este o evaluare, nu este un audit, uh, totuși cred că ar trebui să recunoaștem realitatea uh, generală și să vedem care sunt realizările fondurilor fiduciare până acum, pentru că altfel vom îndepărta din imagine uh, ideea că aceste uh, instrumente și-au atins câteva dintre obiective. Cred că e incontestabil uh, că în comparație cu situația de acum 2-3 ani, acum uh, uh, fluxul migrației este mult mai bine gestionat. Există o mai bună participare a statelor membre și ale uh, Uniunii Europene în ceea ce privește procesul de pace din Columbia, se mai așează lucrurile și în Africa de Nord și mai departe. Un alt comentariu acum se leagă de ceea ce au uh, menționat și colegii mei și anume rolul statelor membre. Ei bine, dacă vom reuși să uh, obținem rezultate concrete în ceea ce privește gestionarea fluxurilor migratorii, mai ales a celor din Africa, uh, e bine, asta se va întâmpla pentru că va exista o acțiune concertată a Uniunii Europene și ale statelor membre în legătură cu diverse platforme de politici. Vorbim de politica de dezvoltare, de cea comercială. Așadar, Uh, vorbim despre oferta de politici pe care o poate face Uniunea Europeană în statelor noastre partenere. Deci, uh, vorbim de participarea statelor membre la fondurile financiare, care nu înseamnă doar uh, chestiuni financiare sau disponibilitate a expertizei și competenței, ci care presupune și un efect de pârghie general al Uniunii Europene împreună cu uh, statele sale uh, membre pentru a putea avea succes în legătură cu aceste politici. E un aspect care nu trebuie neglijat. Iar în cele din urmă, uh, salut și eu faptul că raportul cu privire la viitor uh, vorbește de potențialul de a uh, găsi soluții suplimentare pentru situații de urgență în Europeană. Cu siguranță aceasta este o recomandare bună atunci când vine vorba despre următoarea perioadă financiară, când uh, vom putea avea mult mai multă flexibilitate și de asemenea și măsuri care permit instrumentelor obișnuite ale bugetului să facă față la noi provocări. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc că ați fost atât de succint. Doamna raportor, doamna Schmidt a trebuit să plece pentru a ajunge în altă parte, însă cred că studiul a atins niște puncte sensibile. Așadar, aș dori să dăm colegilor câteva minute pentru a răspunde la ceea ce ați uh, prezentat dumneavoastră ca reacție la studiu. Mulțumim foarte mult! Mulțumim pentru toate comentariile și uh, pentru toate reacțiile dumneavoastră. Le apreciem. Uh, firește, le luăm în calcul. Oricum, uh, noi ne-am axat pe guvernanță, gestionare și supraveghere. Nu am făcut o evaluare a rezultatelor sau uh, o examinare calitativă a proiectelor. Asta ar fi tema unui alt studiu. Noi am făcut doar o evaluare independentă a gestionării, uh, monitorizării și supravegherii acestor uh, fonduri, așa cum se derulează ele în acest moment. Firește însă putem uh, învăța de pe urma îngrijorilor și opiniilor dumneavoastră, însă vrem să ne păstrăm independența ca și cercetători, oameni de știință în acest domeniu. Firește, suntem gata să primim de la dumneavoastră niște corect, corecții, niște modificări de fond, dacă e cazul. Cât privește uh, o mai bună reglementare, firește am luat uh, în calcul acest uh, aspect. Însă, ombudsmanul european, trebuie spus, a subliniat faptul că dreptul la bună administrație se aplică fiecare activități a instituțiilor europene, inclusiv activităților Comisiei Europene. Opinia Ombudsmanului în legătură cu declarația cu Turcia spunează foarte clar că, indiferent de natura acestei declarații, Comisia Europeană ar trebui să uh, monitorizeze situația drepturilor uh, omului în baza unui cadru specific de monitorizare pentru a înțelege ce se întâmplă acolo. rapoartele legate de Turcia încă nu oferă suficiente dovezi că asta se întâmplă, mai ales în ceea ce privește statul de drept. Nu vorbim doar despre drepturile omului, deci de, ci și despre o legătură cu statul de drept. Deci trebuie să vedem cum, cum uh, funcționează aceste fonduri, pentru că ar putea să uh, aibă niște rezultate contraproductive atunci când statul de drept uh, este miza într-o astfel de țară. În ceea ce privește Africa, am făcut un studiu de caz în legătură cu Etiopia. Am uh, văzut acolo un proiect numit SINS legat de migrația ilegală, un proiect implementat de Italia, care uh, face această legătură între cauzele migrației și fluxurile ilegale de migranți. Uh, am spus că există uh, nevoia să există o mai bună monitorizare, însă studiul practic subliniază provocările uh, legate de uh, răspunderea democratică în acest moment. Deci uh, Comisia clar trebuie să aibă autonomie în legătură cu modul în care uh, sunt gestionate astfel de fonduri, însă, firește, uh, se mai poate îmbunătăți uh, răspunderea atunci uh, când se iau uh, decizii. Prin urmare, recomandăm să replicăm drepturile de comitologie în ceea ce este toate fondurile fiduciare. În ceea ce este facilitatea pentru Turcia, studiul spune de mai multe ori că nu se compară situația cu cea a fondurilor fiduciare. Acest lucru este foarte clar de la începutul studiului. Și apreciem faptul că, într-adevăr, lucrurile nu pot fi comparate. Însă studiul spune că acel fond a fost legat de un instrument politic uh, în care Parlamentul European uh, nu a fost consultat pentru că nu este un acord internațional. Uh, acesta are însă consecințe profunde, nu doar pentru relația dintre Uniunea Europeană și Turcia, ci și pentru drepturile oamenilor atât în Turcia cât și aici, în Europa, în Grecia. Asta se spune. Îmi pare rău, spune domnul președinte, am trecut de 12 și 30 minute, iar interpreții trebuie să plece. Trebuie să oprim discuția aici, deși este una foarte interesantă. Eventual v-ați putea întâlni să rezolvați uh, în bilateral uh, câteva dintre aceste uh, probleme. Dar noi trebuie să ne oprim aici. Aș dori să mulțumesc tuturor că ați venit. cum spunea cineva mai devreme, e păcat că nu am mai avut timp pentru discuție, dar mulțumesc tuturor.